Procesul verbal al reuniunii de ieri este disponibil și dacă nu sunt obiecții sau observații, acest proces verbal este considerat adoptat. Mulțumim! Aș dori să fac doar un an.